La séance est reprise. Le procès verbal de la séance d'hier a été Se reia ședința. Procesul verbal al sesiunii de ieri a fost distribuit, nu există obiecții, deci se consideră